Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Vă rog frumos să luați loc ca să putem continua cu votul. Bun, votăm uh, punctul 8 de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să luați loc. My microphone is on. Am microfonul pornit, mă, mă auziți? Prea multe persoane vorbesc în același timp. Bun. Votăm uh, acum directiva privind prospectul. Uh, votăm acum amendamentul uh, Considerentul 8 uh, pentru împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 98 uh, este retras. Trecem la 99. Toată lumea. Cine este împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 se retrage, 19 deci, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 și 104, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea? Uh, dacă îmi permiteți, sunt membru supleant. Nu știu dacă am dreptul să votez. Aveți eh, cartela de vot? Da, am, am cardul, dar... Am cartela de vot, dar pot să vedeți? Se închide votul bun, am rezolvat problema. Doamna președinte, liniște vă rog și verificăm să vedem dacă a, vot, dacă a votat prea multă lume. Se închide votul. 25 pentru 18 Împotrivă? Ar fi schimbat ceva votul dumneavoastră? Nu cred. Se adoptă. Trecem acum la 105 pentru împotrivă abțineri. Cred că va trebui să verificăm electronic. Se închide votul. 21 pentru 22 împotrivă. Se respinge. Trecem mai departe la 106 și 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la 117. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Era totul cu gri aici și am sărit, am sărit peste compromisul B. Cine este pentru compromisul B? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se respinge. 122 pentru împotriva abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 k de 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 137 urmează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K, avem un amendament oral din partea PPE, după cum se arată pe lista de vot. Cred că raportorul nu se opune acestui amendament. Sunteți pentru? Mm, nu. Înțelegem, spune doamna președinte, este de acord cu prezența amendamentului pe hârtie, dar nu va vota pentru. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Putem verifica dacă doriți. S-a deschis votul. Am închis votul. Right. So that the oral amendment is Iată deci că amendamentul oral se adoptă. Am terminat deci cu compromisul K, a fost adoptat împreună cu amendamentul oral. Deci compromisul K cu amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. patru pentru, împotriva, abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 166 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Avem aici o propunere de votare în bloc. Amendamentele 40 până la 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă calupul de amendamente. Mai departe, 68. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge, dacă nu mă înșel. Va verifica, s-a deschis votul. Right. It's voted, the vote's closed. S-a închis votul. Iată, se, se adoptă. Problema este că lumea se mută dintr-o parte în alta a sălii. Compromisul la cine este pentru? Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 71. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul C pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 s-a retras, deci rămâne 76 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 78 și 79 5 este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva abțineri. Cred că socialiștii s-au obținut nevotând. Cred că ar fi mai bine să verificăm la compromisul J. Am deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte imprevizibil, spune doamna președinte. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Nu votează nimeni. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 și 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 12 și 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm pe textul modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Doriți să numărați? Vom face un vot electronic. Votăm textul modificat. Am deschis votul. And the vote's closed. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 6 împotrivă și votul pentru rezoluția legislativă, tot electronic. Am deschis votul. And the vote's closed. Am închis votul.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 pentru raportul meu, de cel referitor la numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene. Cred că ar fi trebuit să dau cuvântul domnului vicepreședinte pentru această parte a ordinii de zi. We have to go down the, the uh, one. Podemos votar en bloque el texto tal como ha sido. Votăm în bloc textul așa cum uh, a fost propus. Vom vota electronic. Textul total, așa cum, uh, totalitatea textului așa cum a fost el modificat. Ok. Yes. Okay. This is alternative one for approval, yes. Oui, oui, je vois. Este alternativa 1 pentru aprobare, spune doamna președintă. Pentru, împotrivă. Abțineri? Paragraful 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Recitalul 1 până la 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentele de la A până la C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm electronic întregul text. Cine este pentru? Se cierra el voto. Am deschis votul, am închis votul. 37 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Bowles. Domnul Clint. domnul președinte, aș vrea să informez pe membrii comisiei că în marea sa înțelepciune și nu pentru prima oară, Comisia Econ a votat opusul articolelor cu două voturi. Adică există o inconsecvență în raport. Într-unul dintre considerente se spune ceva ce nu apare în articole și invers. Dar nu e prima oară când s-a întâmplat acest lucru și cred că vom rezolva problema la discuția tripartită. Am uh, vrut să vă atrag atenția asupra acestei greșeli făcute din prea multă înțelepciune. Aveți ocazia să prezentați argumente în ambele direcții când ajungem la discuția tripartită. Doamna Cole? Există un uh, articol și un considerent la care a fost majoritate clară și acesta ar trebui să fie prioritar. Articolul ar trebui să fie prioritar față de considerent. Anyway, if we could now move on to the next item. Putem să trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi și anume un uh, schimb de opinii în ceea ce privește pachetul de supraveghere dată fiind uh, amânarea termenului pentru prezentarea amendamentelor și uh, numărul mare de amendamente, în momentul de față există riscul să nu există uh, traduceri pentru a doua analiză a amendamentelor pe 12 aprilie. De aceea, termenul va fi amânat pentru 22 aprilie, astfel încât să aveți uh, traducerea. Asta se va petrece la Strasburg. Nu este uh, foarte bine, dar este singura posibilitate. Alternativa alternativă ar fi data de 3 sau 4 mai, dar atunci ar trebui să amânăm votul în Econ până în iunie și am votat în plenară abia în septembrie. Deci, uh, având în vedere ambiția de a încerca să finalizăm totul până la sfârșitul uh, verii, a doua analiză a amendamentelor uh, se va face pe 22 aprilie la Strasburg, lucru care a fost convenit. I think what we'll do is just... Cred că o să parcurgem uh, rapoartele în ordinea de pe ordinea de zi. Primul raport uh, privind Autoritatea Bancară Europeană, uh, domnul președinte Garcia Margalo Imarfil. Mulțumesc. O să parcurg raportul cât se poate de rapid. Trei comentarii, în primul rând și apoi 10 uh, domenii în care am încercat să cantonez uh, toate amendamentele. Un uh, comentariu preliminar. Am lucrat asupra acestui raport foarte rapid pentru că doresc ca președinția spaniolă să aprobe acest pachet. În al doilea rând, avem greutăți foarte mari propunerea Comisiei a fost redactată înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și acum trebuie să o adaptăm la tratatul de la Lisabona. În situația anterioară am avut procesul Lamfalusi în comitologie și acum avem un alt cadru, actele delegate și actele de punere în aplicare. Deci toți raportorii au hotărât că vom lucra pe textul comisiei și nu asupra acordului și nu pe baza acordului uh, Consiliului. În primul rând, uh, natura sistem, sistemică a instituțiilor uh, implicate. Accept toate amendamentele care întăresc rolul național autorităților, CERSUL, cele trei autorități și Comisia Autoritatea privind pachetul de supraveghere. Am procedat așa pentru că este mai eficient, este un pas înainte către un singur uh, cadru de uh, supraveghere și asta spun și în legătură cu celelalte uh, rapoarte ale domnului Skinner și Golar. Al doilea grup de probleme se referă la manualul comun european, regulamentul financiar. În primul rând e vorba de autoritatea bancară, consultări înainte de propuneri și studii de impact înainte de orice realizare, orice realizare, așa cum a spus domnul uh, Skinner atunci când Comisia trebuie să ratifice și nu dorește, această Comisie trebuie să-și uh, abandoneze poziția ca și Camera Legislativă și uh, să uh, își uh, ia uh, postura sau să își preia funcția de uh, control. Consiliul trebuie să fie măsură să facă același lucru. În al treilea rând, pentru a uh, compensa competențele care se dau autorității bancare europene, acest lucru presupune un accent uh, sporit plus pe, pus pe raportarea către autoritate. Autoritatea trebuie să asculte persoanele, să audieze, să afle ce au făcut sau nu au făcut pe durata mandatului. Al doilea uh, grup se referă la standardele tehnice există o serie de dezacorduri cu doamna Sanchez Vilero în raportul meu. Standardele tehnice sunt uh, standarde pentru actele legislative care nu se bazează pe opțiuni politici care să corespundă celor două uh, autorități, Parlament și Consiliu. Diferența este că cred că toate actele delegate uh, Uh, toate uh, uh, standardele tehnice în conformitate cu articolul 290 și actele legislative din articolul 291 sunt o, o problemă tehnică. O să cer uh, Comisiei uh, de Afaceri Constituționale, uh, Serviciului Juridic, Secretatului să ne spună care este articolul relevant din tratat. Apoi, trebuie să includem actele nenormative în legătură cu remunerația Acest lucru trebuie să se facă sub forma unei recomandări. Problema este ce facem ca să avem o natură obligatorie a acestor uh, acte. Autoritățile trebuie să uh, ne spună care recomandări uh, le-au urmat și care nu și ce trebuie să facem pentru a consolida, pentru a întări coordonarea. Problemele de la diferite grupuri, uh, în special problemele provenite din uh, partea grupului conservatorilor care se axează pe instituțiile naționale, autoritățile de supraveghere, unde nu s-a respectat recomandarea privind autoritățile de supraveghere la nivel național. Dacă acest uh, lucru se întâmplă, recomandarea autorităților de supraveghere nu este uh, uh, trecută cu vederea. nici uh, Comisia uh, nu a fost de acord cu acest lucru. Există cazuri în care există bază juridică și, în consecință, nu văd uh, distinția făcută. Fără îndoială, în ceea ce privește deciziile individuale, atunci când este o neconformare comunitară și atunci când există uh, o procedură de sancțiune uh, în conformitate cu articolul 258 din tratat. Este o procedură lentă care nu este adaptată vitezei și rapidității din lumea finanțelor. În consecință, este o chestiune de Uh, voință politică și nu de bază juridică. În ceea ce privește controlul, supravegherea, revin la raportul Tanner și o să dau exemplul băncii Lehman Brothers. Cred că există două posibilități. Fie Mm, că se face mai mult în materie de control, însă asta ar fi uh, sfârșitul pieței interne sau o soluție europeană, îndreptându-ne atenția către autorități. Pentru mine, soluția europeană corespunde celor spuse de Parlament, care din anul 2000 spune într-una acest lucru și această chestiune este mai urgentă astăzi decât niciodată. Nu o să citez uh, propriul raport, raportul meu din anul 2000, dar uh, o să reiau ceea ce a spus domnul Maroban, care spune că într-un moment atât de greu, când totul se mișcă, este foarte greu să ridici piciorul de pe accelerație. Uh, suntem cu toții uh, de acord să dăm un rol uh, sporit autorității bancare europene cu posibilitatea de mediere obligatorie și posibilitatea de a adopta decizii directe. Autoritatea europeană. Aici se spune că instituțiile care au riscuri uh, sistemice Uh, și uh, falimentul acestora uh, poate să uh, ducă la căderea sistemului, acestea impun uh, acțiunea autorității bancare europene. Autoritatea Europeană Bancară va hotărâ în funcție de o serie de uh, criterii, uh, în funcție de cele stabilite de Uh, Forumul uh, European de uh, Supraveghere, FMI și alte astfel de autorități. De ce este nevoie de o astfel de autoritate europeană? În primul rând, băncile care presupun un risc sistemic corespund unor realități diferite. În al doilea rând, trebuie sancționat sancționat, uh, sancționat demersul uh, unor uh, instituții a căror acțiune depășește frontiera statului respectiv. Am văzut ce s-a întâmplat în Grecia, Uh, poate că dacă am fi avut o autoritate bancară europeană, uh, lucrurile ar fi stat altfel și am fi știut pe cine să invităm la audieri. Un alt punct, un alt blocaj. Pentru a spori vigilența reciprocă și a reduce riscul la care sunt supuși contribuabilii Uh, trebuie să existe resurse în uh, caz de uh, situații de urgență și trebuie să se acționeze în conformitate cu raportul Skinner. Cu câteva zile în urmă, Consiliul a aprobat strategia pentru 2020 și unul dintre aspectele este uh, îmbunătățirea gestionării crizelor financiare. Deci trebuie să găsim uh, uh, răspunsuri din sectorul financiar. Acestea sunt contribuțiile de care s-a vorbit în legătură cu fondul. În ceea ce privește relațiile internaționale, suntem cu toții de acord că Europa, Uniunea Europeană, trebuie să vorbească pe o singură voce G20, pentru că alminter G20 va deveni G2 și mm, uh, știm cu toții că este nevoie de doi ca să uh, dansezi tangoul. Am fost mai rapid decât am crezut că o să fiu. Acum uh, participarea Uh, beneficiarilor de credite în uh, gestionarea, în supravegherea financiară. Uh, textul Comisiei nu este favorabil în mare măsură băncilor, ci e vorba de IMM-uri care merg pe piața de capital grupurile interesate în funcție de articolul 22 și grupul uh, supraveghetorilor, autorităților de supraveghere, trebuie să urmărească foarte atent uh, costurile, serviciul creditării. La negocieri uh, voi merge cu ideile prezentate în raportul meu. Ele sunt importante, pentru că dacă n-ar fi fost importante, nu le-aș fi pus în acest raport, așa încât suntem gata să purtăm uh, dialog cu oricine. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și uh, Piețe, Sven Giegold. Giegold. Ja, also Zunächst mal vorab äh, möchte ich sagen, dass viel ist ja eine sehr enge. Mulțumesc foarte mult. O să vă spun că am cooperat foarte bine cu ceilalți raportori în prezentarea mea introductivă. Nu vreau să repet lucrurile pentru a nu irosi vremea. Vreau doar să subliniez niște aspecte care au fost schimbate de amendamente. În primul rând, în ceea ce privește ONG-urile și grupurile de uh, persoane interesate, dorim să existe uh, despăgubiri financiare. Acest lucru este foarte important, dat fiind uh, activitatea de lobbying privind acest raport și nu numai. Acest lucru este foarte important când ne gândim la micii investi la organizațiile micilor investitori, la organizațiile care protejează interesele consumatorilor uh, și marile companii. Acest dezechilibru trebuie analizat din punct de vedere al intereselor noastre și a calității legislației pe viitor. Iar în momentul în care vorbim despre autoritatea de supraveghere și participarea instituțiilor. Acesta ar fi punctul de plecare după mine. Primul pas pe acest uh, drum. Cred că trebuie să stabilim, în primul rând, care uh, domenii ar trebui să fie uh, urmărite de ESMA. Drepturile acționarilor, finanța, raportare financiară și așa mai departe, Uh, vânzarea short, uh, deriva, instrumentele derivate, inclusiv uh, standardizarea. În al treilea rând, propunem că la nivel european și în conformitate cu participanții pe piață ar trebui să existe un registru european uh, asemănător celor care există la nivel național, unde să fie trecuți participanții pe piață și să existe un registru european unic, iar uh, dacă există cazuri de comportament uh, defectuos, abuziv, se pot impune sancțiuni, iar în acest fel ar fi mai ușor să îi descoperim uh, să descoperim participanții la activitățile pieței care au un comportament abuziv. Am vorbit despre interzicerea unor produse în această comisie și aș dori să mă refer la ce am spus astăzi dimineață. Aici nu este vorba despre înregistrarea tuturor produselor noi și controlul acestora. Este vorba despre un exercițiu ex post în momentul în care unele produse anume au uh, un, rezult, au un de primejdioase, atunci ar trebui să existe posibilitatea interzicerii acestora. Iar în ceea ce privește ESMA, iar aceste case de compensare și agenții de rating a creditelor, acesta intră în, competențe, în competențele sale și am, dor, am dori aici ca um, um, autoritatea de supraveghere europeană să aibă jurisdicție asupra tuturor celorlalte eh, instituții de supraveghere, iar um, aici trebuie să se țină cont de toți participanții pe piață pentru a se evita stabilirea, fixarea unor standarde care omit eh, unii participanți pe piață, fiindcă nu există în eh, pe tot teritoriul european în aceeași formă. Nu comisia trebuie să hotărască când o situație este de urgență, ci, ci Comitetul European pentru Riscuri Sistemice, CERS, iar în situații de urgență, conform articolului 10, nu numai uh, instrumentele de la articolul 1, alineatul 2, ar trebui să fie puse la dispoziție, dar uh, și um, instrumentele conferite prin acest, uh, uh, prin acest regulament. În al doilea rând, ar trebui să existe reprezentare europeană față de țări terțe, ceea ce a spus antevorbitorul meu. Mai mult, ar trebui să existe standarde de supraveghere echivalente pentru țările terțe, hotărâte prin acte delegate grupul uh, acționarilor ar trebui să uh, ar trebui să se întâlnească cel puțin uh, la nivel trimestrial, conform articolului 23 aceste acțiuni ar trebui să se se ia în momentul în care statul, statul membru este afectat de restricțiile bugetare. În ceea ce privește procesul de evaluare și responsabilitatea autorităților, vom mai putea să discutăm uh, pe îndelete modul de constituire a acestei noi instituții. Iar în ceea ce privește raportul Comisiei, Aici se pune și problema evoluării. Eu cred că trebuie să avem un comitet comun, iar acesta trebuie să înainteze propuneri, la fel ca grupul stakeholderilor. Și acesta trebuie să facă propuneri privind raportul comisiei. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc. Acum uh, o să dau cuvântul tuturor raportorilor și după aceea trecem la raportorii din umbră și așa mai departe, fiindcă este un pachet uh, și o să procedăm așa. Trecem uh, acum uh, la Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac câteva comentarii. În primul rând, aș vrea să vă spun că ambiția Parlamentului de a da iluzia unei, unei poziții puternice de negociere la Consiliu. Toată lumea știe că trebuie uh, să poți negocia și dacă nu reușești să faci acest lucru, să ai o poziție solidă în momentul în care discuți cu Consiliul. Iar acest lucru depinde în mare parte de uh, realitatea pe care te bazezi, iar uh, îmi dau, și, iar eu îmi dau seama că am ajuns la acord asupra multor lucruri, dar nu am ajuns la un acord privind ambiția noastră cel puțin uh, nu în ceea ce privește uh, perioada de timp, uh, calendarul nostru. Bun, acum mă întorc la discuțiile anterioare privind caracterul urgent al acestui raport și finalizarea acestuia până în vara aceasta pentru a avea un sistem în vigoare până la 1 ianuarie 2011, iar acest, de acest lucru depind și amendamentele mele, încercând să îmbinăm ambiția cu realitatea și să creăm o platformă care să ne permită să mergem mai departe. Sunt, uh, vreau să vă spun că cred că e, suntem prea ambițioși dacă dorim ca la 1 ianuarie 2011 să avem un sistem uh, funcțional um, cu un singur, uh, cu un singur autoritate de supraveghere. Nu știu dacă vom reuși să avem acest lucru bun, dar haideți să mergem mai departe. Cred că știu cum am putea să legăm aceste, aceste chestiuni și să avem uh, un miez de discuție cu Consiliul. Unele amendamente semnificative care se referă la discuția de până acum uh, cred că președintele ar trebui să fie ales de Parlamentul European de pe o listă întocmită de Consiliul de Supraveghetori și nu de Comisie. În al doilea rând, sunt de părere că ar trebui să există, existe uh, vot prin majoritate calificată, nu doar uh, standarde tehnice, pentru ca uh, relațiile între autoritățile de reglementare să fie mai strânse, ceea ce lipsea până acum, iar aceștia se bazează pe un sistem în care se, se în care votează împotrivă, împotriva, unul împotriva celuilalt. În ceea ce privește grupurile de stakeholders vor, vor fi implicate și grupuri non-profit, ceea ce aduce și problema bugetului aici, dar și, dar și aici avem rapoarte de minoritate de la reprezentanții acționarilor. La 12A s-ar putea să nu ajungem la un consens, avem unele neînțelegeri și aici încerc să ajung la un consens Uh, sunt de acord cu domnul uh, Sanchez Pereira, care ne permite să ne gândim la, uh, la, o, la perioada de după 1 ianuarie 2011 pentru a avea o abordare integrată și pentru a permite introducerea unei clauze de revizuire după 3 ani pentru a vedea dacă putem consolida integrarea și de a ne gândi și la o autoritate de supraveghere unică europeană. Acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, deci trebuie să o luăm treptat aici. Cred că acest amendament uh, ne dă și uh, viziune și ambiție, dar și realitatea uh, de care avem nevoie și sperăm că sunteți, veți fi de acord cu mine că trebuie să avem acest lucru. Nu sunt sigur câtă, bo- câtă bogăție există în industria pensiilor, dar este vorba de 55 de trilioane de euro în uh, industria asigurărilor. Trebuie să ne gândim uh, unde ne îndreptăm în ceea ce privește acest fond pentru soluționarea situațiilor de criză. Uh, poate că nu sunteți cu toții de acord cu mine, dar eu spun lucrurile, lucrurilor pe nume. În ceea ce privește amendamentele mai mici, cred că uh, EIOPA ar trebui să ia decizii uh, aplicând regulile comunitare pentru ca aceste hotărâri să se aplice instituțiilor financiare relevante din statele membre și mai ales în statele membre care nu respectă angajamentele. EIOPA ar trebui să-și aducă contribuția activ- la activitatea organismelor internaționale. Iar acest lucru este foarte important în ceea ce privește recunoașterea acestei instituții, pentru că joacă un rol foarte important în ceea ce privește modelarea viitorului reglementator la, la nivel uh, internațional. Aici foarte importantă este echivalența și trebuie să existe echivalență financiară în ceea ce privește regulamentele la nivel mondial, astfel încât instituția noastră trebuie să joace un uh, rol foarte important. Comisia trebuie să implice CEOPS aici. Nu știu dacă ei sunt implicați întru totul uh, așa cum ar trebui aș dori ca, ei, ca cei 8 să fie implicați și mai profund. Toate aceste uh, amendamente au, au fost uh, adăugate la EBA și la ESMA și uh, nu aș dori acum uh, să intru în chestiunea uh, cons- Comitetului Consultativ Comun, fiindcă avem niște baze de acord care după mine, ne ajută să consolidăm o abordare integrată la nivel european și, și bineînțeles, nu putem să creăm această instituție a supraveghetorului european peste noapte. Ar fi un scop mult prea ambițios pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, mergem mai departe la supravegherea macroprudențială. Silvia, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să repet nimic aici. În ceea ce privește supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și înființarea unui comitet european pentru riscuri sistemice, avem uh, puncte de echilibru, poate unele diferite. O să amintesc câteva aspecte aici. În primul rând, în raportul la Rozier s-a făcut alegerea, o alegere pe care a preluat-o Comisia și care uh, cred că nu o contestă nimeni, și anume uh, de a uh, acorda competențe băncii centrale europene în ceea ce privește micro, uh, supravegherea microprudențială. Și de aici ar, ar de aici ar, ar fi um, originea crizei. Există nuanțe în ceea ce privește rolul bancherilor centrali, iar uh, astăzi în uh, iar astăzi unii ar dori o reducere a influenței acestora. Cred că trebuie să găsim un echilibru între uh, această necesitate de deschidere, pe de o parte, fiindcă uh, Criza a suscitat uh, suspiciuni față de supraveghetori și banchieri, dar trebuie să avem o atitudine uh, rezonabilă în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor și nevoia de a acestora. Vreau să vă spun că eu nu vreau să introducem în uh, aceste organisme reprezentanța ai instituțiilor sau ai sectorului industrial, ci din potriva am propus să avem uh, persoane care ar putea să reprezintă o anumită deschidere și acum uh, de, discutăm să vedem uh, câți, de, câți reprezentanți avem în comitetul director. O altă chestiune care ține de deschidere este dacă ne mulțumim cu un comitet consultativ intern alcătuit din uh, capacitatea de experiență a celor 27 de bănci centrale sau uh, dacă uh, avem aici experți externi. Am ascultat și o discuție despre trecută și ca dumneavoastră și sunt pentru uh, ideea pe care am, o conturasem deja și, bineînțeles, suntem deschiși compromisurilor aici în ceea ce privește experți din mediul universitar la, de, um, la nivel mondial. Ni s-a cerut o sensibilizare globală în ceea ce privește acest nou tip de supraveghere. În al treilea rând, întrebarea este dacă luăm acum o hotărâre privind evoluția viitoare a supravegherii în Europa sau uh, dacă plecăm de la situația existentă. În raportul la rozier s-a pornit de la situația existentă, adăugând o supraveghere macroeconomică, dar se vor păstra cele trei com- comitete Lampalusi, consolidate însă în ceea ce privește competențele. Dar eu cred că dacă facem acest lucru, noi uh, vom hotărâ situația pe viitor și vom uh, interzice regruparea, fiindcă nu are rost uh, să cerem a trei organisme situate în locuri diferite să se dezvolte, pentru ca mai târziu să le spunem că uh, trebuie să conlucreze mai mult, astfel încât trebuie să abordăm această chestiune cu multă serenitate, dar acum, fiindcă mai târziu uh, vom avea mai puține opțiuni. Astăzi dimineață, vă spun, uh, poate viitorul vicepreședinte al BCE-ului ne-a spus că el este pentru o supraveghere Twin Peaks uh, am ascultat prezentarea domniei sale. Nu este neapărat uh, modelul uh, cel mai îmbrățișat de experți. Twin Peaks înseamnă două entități și nu trei, dar cred că nu am hotărât totul deja, dar nu am luat o hotărâre care să care să înghețe situația pentru viitor. Eu uh, am o atitudine favorabilă și mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Uh, Eh, dacă dorim ca, nivel, ca nivelurile macro și micro să conlucreze, ar fi foarte bine să alegem un lucru foarte important pentru cetățenii, eh, și anume raționamentul eficienței și nu neapărat eh, să, fim, să ne lăsăm pradă prestigiului. În ceea ce privește legătura cu raportorii responsabili pentru autoritățile microprudențiale, trebuie spus că textul Comisiei privind Comitetul European uh, pentru Riscuri Sistemice prevedea competențe de clasare a riscurilor pentru, această, pentru acest organism, de a semnala un risc foarte grav. Cred că este o consecință logică a acestui demers. Ar trebui să, aibă, să existe capacitatea de a stabili starea de urgență. Bineînțeles că se va consulta cu celelalte instanțe competente și, bineînțeles că uh, Vom mai avea și alte reuniuni cu alte ședințe cu raportorii din umbră. Eu sunt deschisă schimbărilor, dar cred că ceea ce se întâmplă acum, speculațiile împotriva eu, monedei euro și a anumitor state și iată temerile care au fost exprimate mai devreme privind Uh, caracterul solid al economiilor unor state, trebuie să ne facă să, să dăm dovadă de eficiență. Nimeni nu deține adevărul universal, situațiile sunt diferite în SUA, în Germania și mai departe, dar cred că trebuie să ne dăm toate uh, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca o astfel de criză să nu se mai repete sau, în cazul în care se întâmplă, consecințele negative să fie reduse asupra cetățenilor, asupra salariaților și IMM-urilor care au cel mai mult de suferit de pe urma acestei crize. Vă mulțumesc! Move on to the... Mulțumim foarte mult. Trecem acum la raportul referitor la acordarea unor competențe specifice BCE referitoare la funcționarea Comitetului European pentru Riscuri Sistemice. Raportorul este domnul Tremosa. Uh, de altfel raportorii din și pentru alte lucruri. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doar două minute o să vă rețin, pentru că raportul meu este unul foarte concis. În ceea ce privește reglementarea, uh, ce confirmă acordarea unor competențe specifice BCE referitoare la funcționarea CERS, Raportul propune o relație strânsă între BCE și CERS. Propunem ca președintele comitetului să fie de altfel și președintele Băncii Centrale Europene. Aș vrea să mulțumesc colegilor care mi-au oferit materiale economice referitoare la un, incompatibilități între stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară. Știm că Datoria băncilor centrale este să mențină o stabilitate a prețurilor, în timp ce Comitetul CERS are funcția de a garanta stabilitatea financiară. Nu o să vă plictisesc cu detaliile acestei discuții, însă părerea mea este că dacă nu avem un guvern european sau ceva de genul acesta, atunci Banca Centrală Europeană este singurul organism independent în prezent care are autoritatea morală și materială de a juca un rol important în activitatea de supraveghere viitoare la nivel european. Asta este părerea mea și sunt recunoscător colegilor care m-au ajutat să înțeleg aceste posibile incompatibilități. Încă nu le-am înțeles pe deplin, dar având în vedere că procesul de construcție al Uniunii Europene nu s-a încheiat, vă propun un rol puternic pentru BCE, care este singurul uh, organism, cum spuneam, cu autoritatea morală și materială de a face acest lucru. Am propus singur un amendament ca mm, președintele cer să mm, apară în fața Parlamentului de două ori pe an la evenimente legate de supravegherea financiară separat de audierile obișnuite cu președintele BCE, pentru că am înțeles că trebuie făcute niște lucruri foarte importante la acest nivel. Sunt de acord cu ce s-a spus la Comisia Econ săptămâna trecută, și anume că supravegherea financiară este mult mai importantă decât reglementarea financiară. n are rost să avem o reglementare perfectă dacă nu există supraveghere financiară care să funcționeze bine. Îngrijorările mele pleacă de la faptul că de dimineață, de pildă, domnul Constanțiu a spus că tratatul de la Lisabona nu acordă prerogative de supraveghere băncii centrale europene. și trebuie să acordăm un rol important supravegherii, pentru că nu vom avea o a doua șansă. Dacă peste 5 sau 10 ani va apărea o nouă criză asemănătoare cu cea de acum, uh, guvernanții de atunci nu vor mai avea spațiu de manevră, nu vor mai avea ce să facă și nu vor mai avea cum să repare prejudiciile cauzate de o criză de această amploare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Trecem mai departe la competențele autorității bancare europene, ale autorității europene pentru asigurări și celelalte autorități de supraveghere și avem uh, o listă de directive cunoscute sub numele uh, Omnibus 1. Raportorul are cuvântul, Antonin Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de directiva Omnibus. Sunt uh, raportor din umbră. Această directivă cunoscută sub numele Omnibus, încearcă să încorporeze um, modificările ce vor apărea ca urmare a apariției acestor noi um, autorități în sectorul bancar, pe piețele financiare. Ideea este să se includă rolul de coordonare și cooperare între autoritățile existente la care se face referire în directivele sectoriale, precum și sarcina de mediere. De asemenea, ar trebui incluse aspectele ce apar în uh, regulamentul existent și standardele tehnice. La nivelul standardelor tehnice ar trebui să existe un exercițiu de actualizare mai aprofundat. După cum spunea domnul Margaio, Propunerile au fost întocmite înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care introduce actele delegate și actele, implementa- și actele de punere în aplicare, care nu existau înainte. Înainte exista o singură categorie de acte legislative. Ca urmare a structurii la exista um, procedura de comitologie pentru reglementare și procedura de reglementare cu control, care nu era o procedură strictă de punere în aplicare. Aceste lucruri sunt acum acoperite de așa numitele acte delegate și fosta procedură de comitologie era mai degrabă legată de punere în aplicare, gestionare și consultare. Cum funcționează sistemul cu noile prerogative? Asta am încercat uh, să rezolvăm prin intermediul directivei Omnibus. Uh, știm că există patru niveluri structurale am falusi și modificările afectează mai ales nivelul 2, cel de reglementare, imediat sub partea de legislare, de legiuire, și nivelul 3, care a fost fragmentat înainte prin autorități naționale care cooperau. Însă, începând de acum, nivelul 3 ar trebui să fie un nivel obligatoriu. Trebuie să vedem care este impactul standardelor tehnice în uh, sfera nivelului 2. Asta am încercat noi să facem. Am încercat să rezolvăm deci această problemă cu mai multe criterii. Am văzut că sunt 100 uh, de amendamente și, în principiu, cred că nu sunt probleme majore, cred că ar trebui să ajungem fără probleme la soluții de compromis. Asta cu condiția să avem criterii utile pentru aplicare pe viitor. Criteriile puse la punct pentru standardele tehnice sunt următoarele. În momentul în care apare un nou standard tehnic prin intermediul unui act delegat, pentru că am văzut în directivă că sunt două nivele diferite de dezvoltare legislativă. Și de aceea cred că e important să facem diferența. Fostul nivel 2 și fostul nivel 3. Pentru că în directivă există niște nivele supraimpuse care nu ar trebui incluse toate în actele delegate, pentru că de multe ori asta ar însemna să sporim, să creștem valoarea actelor acolo unde nu este nevoie de acest lucru. Avem deci standarde tehnice la nivelul 2 și 3. La nivelul 2 avem uh, proiectele de standarde unde ideea este să determinăm ce standarde trebuie să meargă la nivelul următor și să devină acte delegate. Toate acestea ar trebui să intre în cadrul unic de reglementare și ar trebui să existe trei axe principale în acest cadru unic de reglementare. Detalii referitoare la definiții care ar trebui aplicate pe toată piața unică, toți operatorii financiari ar trebui să lucreze cu aceste definiții unice. Informațiile ar trebui transmise către piață și către operatori sau autorități, informații identice pentru toată lumea procesul de supraveghere ar trebui să fie și el unul uniform. În al treilea rând, cadrul unic de reglementare ar trebui să conțină elementele esențiale pentru diferitele autorități care fac parte din sistemul uh, european de supraveghere, pentru că aceste autorități să poată coopera, uh, rolul lor fiind unul esențial uh, și cooperarea între ele fiind esențială pentru sistem. Asta ar trebui să intre în acest cadru unic de reglementare, conform articolului 290 din Tratatul de la Lisabona, care spune că actele delegate vin în completarea uh, sau modifică elemente esențiale. Și vorbim apoi exact despre aceste aspecte. Apoi, pentru nivelul 3, ar exista actele de punere în aplicare pentru aceste două tipuri de standarde tehnice. În anumite cazuri, autoritățile ar redacta standardele, ar urma un proces de reglementare și, în alte cazuri, autoritățile ar trebui să pună la punct um, standarde de supraveghere, adică de nivelul 3. Același proces, dar cu rezultate diferite. Problemele ar trebui rezolvate în mod consecvent prin procesul de reglementare pe lângă organizarea și pune la punct acestor criterii în uh, propunerea, care apare în propunerea comisiei, am încercat eu să includ și câteva criterii care vin din ideile comisiei noastre, ECON. Am primit idei din partea mai multor colegi pe baza achiului de care dispunem, având în vedere intervențiile anterioare. Toate acestea au fost uh, păstrate cu noua procedură a actelor delegate. Am inclus deci aceste amendamente și legat de directiva Omnibus, nu cred că vor fi dificultăți majore în a ajunge la un compromis. Așteptăm și avizul, uh, propunerile Comisiei Jurii, care se pare că vor înainta un pachet important de amendamente. Obiectivul este să avem o soluție coerentă pentru uh, tratarea amendamentelor din partea Comisiei Econ dar să nu uităm că trebuie să găsim uh, o soluție împreună cu raportorii pentru rapoartele principale. Mulțumesc! Um, oh, right. Uh... Mulțumesc foarte mult! Vicky Ford, uh, care s-a întors, uh, este prima pe lista intervenienților. Îmi cer uh, scuze, spune vorbitoarea. O să fim în formă alergând pe culoarele Parlamentului într-o ședință și alta. Este greu să comentezi asupra unor amendamente pe care nu le-ai văzut încă, dar înțeleg că este o cursă uh, în încercând să uh, parcurgem toate aceste uh, rapoarte, e vorba de 1527 de amendamente, se pare. Este extrem de important acest pachet, de aceea există atâtea amendamente. Sigur, există un consens, uh, faptul că autoritățile de supraveghere trebuie să uh, conlucreze. Am spus întotdeauna că acest lucru uh, este atât de important, trebuie să se întâmple și asta trebuie să se întâmple la o primă lectură. De aceea, mare parte din amendamentele pe care le-am uh, prezentat, uh, pe care le-a prezentat uh, grupul conservatorilor și reformiștilor, este aproape de poziția Consiliului. Trebuie să ne gândim ca la un proces în evoluție. Am sugerat să se includă o clauză de revizuire după câțiva ani noi uh, nu preluăm textul uh, Consiliului și apoi uh, acceptăm amendamentele propuse. Însă a fost foarte greu să se obțină această poziție actuală a Consiliului. Există o serie de aspecte unde am stat de vorbă cu autoritățile de reglementare și am întrebat dacă această uh, poziție vă dă competențe sporite sau uh, scăzute. În unele uh, situații, raportorii au spus că informația trebuie făcută publică în mod automat și ceea ce au spus autoritățile de supraveghere este că acest lucru le dă o poziție uh, mai solidă. Dacă au acest băț să spună am dreptul să te forțezi, instituție financiară, să faci publice aceste informații. Și au simțit că această poziție uh, întărită este de această obligație de a face publice informațiile. trebuie să asculți uh, ceea ce spun autoritățile de reglementare și să încerci să construiești un uh, sistem uh, de reglementare și de supraveghere mai bun. E destul de complicat, dar cam așa am procedat. Să vedem care vor fi celelalte amendamente și să vedem uh, dacă se vor apropia de poziția Consiliului și să uh, vedem uh, acele amendamente făcute la cererea expresă a autorităților de reglementare. Gunnar Hotmark. În primul rând, nu îi invidiez pe raportorii care vor trebui să țină cont de toate aceste uh, amendamente. Aș vrea să mă concentrez asupra a două aspecte. În primul rând, experiența, mea, experiența noastră în urma crizei este că avem nevoie de un grad sporit uh, de transparență și o supraveghere consolidată transfrontalieră. Pentru că atunci când discutăm despre interzicerea unor uh, produse, uh, nu facem decât să impunem o povară suplimentară. Cred că trebuie să existe supraveghere și transparență. Dacă l-am fi avut, am fi putut evita multe din problemele cu care încă ne confruntăm astăzi. În al doilea rând, un alt aspect important este să vedem ca lucrurile să fie așa cum trebuie. Trebuie să vedem ce structuri sunt posibile. Cred că este important să existe aceste autorități europene sau autoritatea uh, europeană. Însă este important să știm pe ce ne bazăm, uh, ce fac autoritățile naționale și acel uh, fond de ieșire eh, din criză, pentru situații de eh, criză, este un mare pas înainte. Trebuie să vedem dacă putem să atingem aceleași obiective. Sigur că putem spune că o autoritate europeană are obligația eh, să vadă dacă la nivel național sau asigurat sursele de finanțare pentru rezolvarea problemelor. O astfel de reglementare ar fi făcut uh, posibilă uh, rezolvarea sau abordarea problemei din Islanda. Și uh, am supus atenției raportorilor aceste uh, probleme. Uh. Domnul Portaș. Sau mm, Câteva observații pe scurt și unele îndoieli. Eu aș dori să încep cu raportul domnului Marcaro, fiindcă este foarte bună ideea acestei împărțiri pe trei niveluri fiecare nivel cu propriul său sistem de supraveghere, dar îndoiala mea apare în momentul în care vorbim de Fondul European de Recuperare. Sunt de acord cu această idee, dar nu reușesc să înțeleg uh, că el se aplică, el se aplică instituțiilor bancare care prezintă riscuri sistemice la nivel european. Astfel, lăsăm pe din, pe din afară um, instituțiile bancare de nivel mediu, intermediar. Și aici apare prima îndoială. Nu pot să uit că în cazul țării mele, Portugalia, principala situație de fraudă viza o bancă care nu avea decât 2% din cota de piață națională. Iar uh, ministrul de finanțe portughez a spus că era o bancă care nu prezenta riscuri sistemice. E adevărat că până la urmă a fost naționalizată și încă nu am descoperit cât de adânci erau problemele. În ceea ce privește sfera de aplicare a acestui fond european de aplicare și băncile care intră sub uh, incidența sa, uh, și sumele acestui fond uh, pun anumite probleme. Chiar dacă acestea se aplică băncilor mari și acesta este finanțat și cred că trebuie să se întâmple acest lucru de rezultatele acestor bănci mari, despre ce vorbim când ne referim la un astfel de fond? Care este criteriul? Putem uh, uh, să cerem comisiei să, uh, să ne dea indicații mai clare. Aș vrea să știu despre ce vorbim. Nu vreau să mă întind prea mult, conchid prin a evidenția încă un aspect care se referă la observația făcută de antevorbitoarea mea, doamna Goulart. Eu sunt pentru, bineînțeles, uh, convergență maximă între competențele BCE-ului și competențele de supraveghere. Uh, tot ce ține de Comitetul General de Supraveghere, care sunt adevărate adunări generale, eu cred că există o relație invers proporțională între eficiența macroprudențială și Uh, amploarea structurilor. Și aici am unele îndoieli. Nu cumva noi creăm aici, la nivel glo- global, o structură prea greoaie și uh, care nu este responsabilizată suficient? O să mă opresc aici deocamdată. Right, just so people know where we are, I'll read the list of speakers. I've got Mrs. Să vă spun uh, lista vorbitorilor, Varman Kohl, Luling, doamna Jury, Domnul Sanchez Presedo dorește să intervină din nou și domnul Pitela. Și după aceea raportorii vor interveni din nou. Oricum am început o nouă listă, doamna Wertmann Kohl. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi permiteți-mi să încep cu două observații generale privind uh, raportul uh, uh, domnului uh, Margaio privind autoritatea bancară europeană. Nu putem să renunțăm la o parte din ambițiile noastre. Este singura modalitate de a face Consiliul să se miște de pe poziția sa. Cred că stă în natura instituției noastre să Uh, dorim mai mult decât uh, Consiliul. Dacă vorbim uh, de sarcinile legate de supravegherea prudențială, trebuie să dăm și posibilitatea existenței unor mecanisme de coordonare pentru că o autoritate de supraveghere europeană uh, trebuie să impună anumite lucruri autorităților naționale, care la rândul lor se bazează pe o legislație suficientă. În ceea ce privește regimul de garantare a depozitelor, e adevărat că nu este același lucru, însă trebuie să ne spunem uh, punctul de vedere și cred că și aici trebuie să fim uh, mai mai plin de ambiții decât uh, Consiliul. Supravegherea prudențială a autorităților financiare este un lucru bun, dar dumneavoastră spuneți că trebuie să ne intereseze și auditorii, rapoartelor la, la nivelul prețurilor, disponibilitatea creditelor și așa mai departe. Cred că Uh, câmpul uh, este mult mai larg, ceea ce poate să ducă la derută, derută în ceea ce privește sistemul uh, european al băncilor centrale și Banca Centrală Europeană. Dacă am urmărit evoluția prețurilor și accesului la credit, cred că trebuie să ne menținem logica și să vedem că aceste sarcini sunt ale Băncii Centrale Europene. Cred că trebuie să se spună în raport ceea ce trebuie să facem și cum trebuie să reacționăm în situațiile de urgență, apoi includerea uh, clauzei de salvgardare uh, este uh, un lucru bun. Suntem de acord cu toate aceste aspecte, însă propuneți interzicerea admiterii unor produse la negocieri. După părerea mea, trebuie să nuanțăm, pentru că de multe ori nu produsul constituie o problemă, ci modul în care este utilizat, cum este vândut. Aceasta pune probleme și aceasta uh, riscă să creeze uh, dezechilibre, nu produsul în sine. Cred că în cadrul supravegherii uh, prudențiale a instituțiilor financiare trebuie în mod efectiv de fiecare dată să judecăm de la caz la caz și să vedem dacă nu cumva utilizarea pune uh, probleme. Trebuie să uh, accentuăm mai mult și să analizăm acest punct, să permitem Uh, autorităților europene să uh, notifice instanțele naționale. După părerea mea, acest lucru este destul de dificil. Iată în câteva cuvinte ce am vrut să spun, doamna Luling. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, raportorul din umbră pentru PPE în ceea ce privește Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Și aș vrea să fac o remarcă de fond și nu vreau să trec, uh, să parcurg diferitele uh, amendamente. Din păcate, uh, raportorul, doamna Gular, a făcut foarte multe eforturi, aprob multe din inițiativele sale și sunt de acord cu abordarea proaspătă a temelor, dar Consiliul face puține eforturi și atunci uh, rămâne la latitudinea și trebuie să fie sacina Parlamentului să își prezinte ambițiile. Doamna Gular vrea să meargă în direcția extinderii reprezentării uh, în rândul Comitetului European pentru uh, Riscuri Sistemice. Eu, în principiu, nu mă opun dacă toată lumea spune sau gândește același lucru, atunci nu o să mergem prea departe. Da, acestei deschideri uh, o spun însă cu oarecare gravitate. Uh, gândesc și grupul împărtășește părerea mea că acest lucru trebuie să rămână în anumite limite. Banca Centrală Europeană nu trebuie să aibă o poziție uh, hegemonică în uh, rândul instituțiilor, însă trebuie să își mențină uh, o majoritate a controlului. De ce? Pentru că este singura instituție comunitară în acest ansamblu și Pascal a făcut dovada seriozității sale. Parlamentul vizează un proiect și mai ambițios decât cel propus de comisie și aceste ambiții, după părerea mea, uh, se îndreaptă către o natură comunitară mai accentată decât cea națională. Comitetul European pentru Riscuri Sistemice nu trebuie să devină un rival al BCE. Dar dacă Banca Centrală Europeană își pierde controlul, atunci va exista o cumplită rivalitate între instituții și ar fi extrem de periculos și uh, acest Uh, lucru nu ar fi deloc de dorit, uh, pentru că uh, supravegherea um, europeană este deja fragmentată. Apoi mă refer la raportul la rozier, baza pe care lucrăm, toată lumea este de acord. Totul ține de un echilibru foarte subtil. Dacă um, cersul Cred că supravegherea macro trebuie să fie una europeană. Acest lucru este esențial. Și uh, uh, dacă nu ținem cont de acest lucru, atunci ansamblul va fi pus sub uh, semnul întrebării. Sunt pentru o deschidere măsurată, limitate, dar nu așa cum uh, prevăd colegii socialiști și uh, verzii, care spun că este o zonă care nu uh, trebuie uh, depășită. Cred că noi nu suntem încăpățânați, nu cred că nimeni nu ne poate să reproșeze acest lucru. Sper că doamna Gular o să țină cont de punctul de vedere al grupului nostru și dați-mi voie să mai spun încă un lucru asupra raportului Margaio. Doamna președinte, procesul decizional este extrem de important pentru mine. Dacă pot să susțin rapoartele Skinner și uh, Giggled, raportul uh, excelentului meu coleg uh, Margaio, care a introdus uh, votul cu majoritate calificată, favorizează uh, statele mari în uh, în detrimentul statelor uh, de origine. eu aș fi preferat o soluție de tip un stat membru, un vot. Înțeleg uh, necesitatea un echilibru între stat de origine și stat gazdă. Iată de ce aș susține mai degrabă compromisul uh, uh, comisiei reluat de Skinner Giegold. Nu pot, domnule Margaio, să accept amendamentul dumneavoastră 130. Domnul Coslic. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlasím. Mulțumesc, domnule președinte. În foarte multe privințe sunt de acord uh, cu părerea doamnei Luling. Consiliul și Parlamentul au dreptul de legiferare în ceea ce privește uh, supravegherea financiară. Iar uh, la Consiliu a fost foarte greu să se ajungă la un acord. Amendamentele înaintate de Parlamentul European riscă să dezechilibreze situația de la Consiliu Iată de ce s-ar putea să fie foarte greu să ajungem la un acord cu reprezentanții statelor membre. M-am consultat cu ministrul de finanțe, cu Ministerul de Finanțe, Banca Națională a Slovaciei iar poziția Ministerului de Finanțe și a băncii este aceeași și cred că se oglindește aici foarte bine poziția țărilor mai mici în ceea ce privește aspecte cheie ale legislației și încercări de amendare a acestei legislații. Vreau să vă spun că înțeleg propunerile care s-au vehiculat aici la Parlamentul European, dar cred că trebuie să dăm dovadă de realism acestea nu vor fi îmbrățișate de statele membre, nu vreau să intru acum în amănunte, dar trebuie spus că statele membre vor um, considera că aceasta este o intervenție nejustificată în uh, o imixiune nejustificată în chestiuni, în um, chestiuni care țin de competența națională. Supravegherea piețelor financiare, după părerea mea, nu este o chestiune de ambiție, sunt de părere că trebuie să îmbinăm aici ambiția cu realitatea și drepturile cu răspunderile. Vreau să manifest, vreau să vă spun că am sesizat oarecare rezerve din partea instituțiilor slovace iar statele membre doresc ca autoritățile naționale să mențină competențe de supraveghere asupra instituțiilor. Nu doresc uh, statele membre să existe consecințe fiscale negative și efecte negative asupra piețelor naționale în ceea ce privește acest transfer de competențe către Uniunea Europeană. Ecofinul din decembrie a căzut de acord asupra unui cadru pentru soluționarea conflictelor între litigilor între organismele de supraveghere. Aș dori să mai ridic și alte chestiuni, dacă îmi permiteți. ESA ar trebui să ia hotărâri în, în conformitate pe baza unei majorități simple un membru, un vot și nu prin majoritate calificată la Consiliu. Aceasta este părerea statelor membre și ele își vor menține această părere. S-ar putea să există un conflict aici între Parlamentul European și Consiliul European. Există și situații similare și o să încerc aici să le aduc pe toate la oaltă, trimițându-le mai apoi uh, raportorilor uh, responsabili. Între statele membre și Parlamentul European există comunicare și, din câte înțeleg eu, majoritatea statelor mai mici, dar și unele state mai mari, au aceeași părere, iar poziția lor nu s-a schimbat în ultimul timp. Iar aceasta este poziția oglindită și la comisie. Doamna doamna Jeremy. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să analizați amendamentele care se referă la noastre care se referă la trei chestiuni. În primul rând, este vorba despre consolidarea independenței acestor autorități. Dorim să consolidăm și caracterul uh, reprezentativ al acestor uh, autorități, iar în cele din urmă am dori să se mențină monitorizarea parlamentară uh, în ceea ce privește activitatea acestor autorități. Acum o să intru în amănunte, dacă îmi permiteți, și voi descrie aceste amendamente. În ceea ce privește una dintre autorități, noi am dori să existe aici o consolidare a reprezentării a anumitor state membre în ceea ce, ce privește prezența lor în Consiliul de Administrație. Cu alte cuvinte, uh, am dori să existe reprezentanți din statele vechi și statele noi ale Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește independența, dat fiind că Comisia Europeană este cea care aprobă Consiliul director, nu văd de ce ar trebui să fie reprezentată în Consiliul în, uh, în CERS. Iar uh, aici uh, am dori să avem un cuvânt de spus în ceea ce privește numirea membrilor autorității de recurs. Aș dori acum să mă refer la uh, CERS, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice și am uh, menționat acest lucru și când a fost când am avut invitat pe domnul Trișe. Propunerea noastră este de a, de a spune răspicat că reprezentanții din zona euro și din afara acesteia trebuie să facă parte din uh, comitetul director. În egală măsură, am dorit ca BCE-ul și băncile centrale naționale să fie recipienții acțiunilor autorităților obligațiile acestor autorități ar trebui să fie enunțate în așa fel încât să nu aducă o povară administrativă excesivă asupra băncilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi las pe raportul la sfârșit, astfel încât dau cuvântul acum domnului Pitela. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A început deja acest, uh, această manifestare a unui braț de fier între Consiliu și Parlament. Cred că poziția noastră este împărțită de membrii acestui Parlament și până acum uh, uh, intervențiile au demonstrat acest lucru. Vreau să vă spun că dacă dăm înapoi, nu facem decât să trădăm pe cetățeni care nu vor înțelege de ce Parlamentul a adoptat o poziție atât de slabă în fața Consiliului. O să vă spun pe scurt care sunt capitolele la care se referă cele 90 de amendamente înaintate. În primul rând, actele delegate și comitologia. Amendamentele au ca scop uh, evitarea situației în care Comisia să uh, modifice normele tehnice elaborate de autorități. În al doilea rând, este vorba de oferirea CERSului competențe de stabilire a situațiilor de risc sistemic. Această, acest comitet poate înlesni schimbul de informații între autoritățile competente vizate. În ceea ce în ceea ce privește această chestiune, vreau să vă spun că din același motiv sunt pentru rezolvarea litigilor în cazul unor hotărâri obligatorii care au ca scop garantarea securității juridice în contextul existenței unor reguli unice la nivel european. Autoritatea trebuie să rezolve incoerențele, neregul, incoerențele în ceea ce privește aplicarea uh, regulilor la nivel european. În ceea ce privește articolul 22 și amendamentele înaintate aici, am dorit o mai mare protecție a investi- investitorilor Cred că acesta ar trebui să fie principalul nostru obiectiv aici. Mai apoi dorim uh, ca grupul stakeholderilor să aibă un rol mai bine definit și să fie consultat pentru toate, în ceea ce privește toate hotărârile, deciziile care sunt considerate pertinente. În ceea ce privește clauza de salvgardare, am spus în enumerate rânduri și reiau această afirmație, există riscuri care decurg din concept, dintr-un concept prea vag de răspundere fiscală. Uh, în unele state membre pot, pot exista, pot exista conflicte de interpretare care să paralizeze activitatea autorităților în ceea ce privește gestionarea situațiilor de urgență. În final, vă reamintesc că pentru garantarea a transparenței în sectorul derivatelor, trebuie uh, ca ESMA să se ocupe de activitățile din acest uh, domeniu. Mulțumesc, Eliza Freira. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări. Și cred că e foarte important să există o coerență de plină între aceste blocuri. Și uh, în ceea ce privește uh, Cross-Border Crisis Resolution și uh, doamna raportor ar trebui să ar trebui să avem o imagine a a documentului final pe care domnul Marcal va va accepta. În primul rând, trebuie să avem un sistem special pentru instituțiile sistemice, băncile sistemice, dar obiectivul ar fi ca treptat să uh, lărgim acest modus vivendi care să, ca să fie incluse și celelalte uh, entități la nivel transfrontalier, iar obiectivul este să menținem trei sisteme diferențiate tot timpul. În al doilea rând, e o chestiune de conținut. Sunt de acord cu arhitectura, cu structura și ambiția acestui document, dar uh, probleme apar uh, la amănunte. Cred că este important uh, ca industria să-și asigure propriile riscuri. Unde s-ar situa el? La EBA, gestionat fiind de de un task force din cadrul uh, EBA, Autoritatea um, Bancară Europeană. Și aici uh, ne referim la protejarea sistemului și includerea riscurilor sistemice, fiindcă aici valorile sunt diferite. Pe de o parte, una e să faci, să ai uh, operațiuni de salvare al băncilor bailout-uri și alta sunt despăgubirile. Deci care este obiectivul acestui fond? În al treilea rând, în momentul în care mobilizăm acest fond într-o bancă sistemică, trebuie să avem un fel de, uh, de regim uh, suplimentar Și asta pentru că armonizarea legislativă și de interpretare ne poate duce la o mai bună armonizare, dar în ceea ce privește legislația, cred că există o îndoială pe care eu nu reușesc să o înlătur aici. În ceea ce privește cotizațiile la fond, acest fond, acestea ar fi bazate pe riscuri, risk-based contributions, în funcție de riscuri s-ar uh, face aceste intervenții sau uh, sau ne bazăm uh, pe comitetul de la de la Basel. Încă o întrebare. La ora actuală și în cazul Spaniei avem fonduri naționale care sunt create. Întrebarea mea este în cazurile în care țările au uh, întreprinderi sistemice, cum uh, va exista această tranziție între cotizațiile către fonduri naționale și funcționarea acestora uh, ca, ca o plasă de salvare și trecerea către un fond global. Conchid spunând că noi, într-adevăr, trebuie să avem această ambiție. Dacă, avem, dacă dorim o piață europeană, trebuie să creăm o structură în acest sens, dar trebuie să nu ne pierdem uh, în detalii și aș dori să aud care este, să ascult părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Kay Swinburne. Thank you, Madam Chair. And we, like many of the groups, have actually... Doamna Swinburne. Ca și alte grupuri, am încercat și noi să găsim o consecvență, o linie de consecvență între cele trei autorități de supervizare și CERS și amendamentele merg, noastre merg în această direcție. Aș vrea însă ca comisia noastră, prin raportor, să găsească punctele comune în aceste rapoarte. Pentru că lucrurile încep să fie divergente, după părerea mea, deocamdată. Spre deosebire de colegii mei, aș vrea, grupul nostru, aș vrea să spun că grupul nostru sprijină înființarea acestor autorități și existența unui cadru unic de reglementare. Însă, dat fiind calendarul de decizii și de punere în aplicare pentru începutul 2011, credem că aceste rapoarte și autoritățile aferente ar trebui să fie cât mai simple deocamdată. Mai avem două obstacole de depășit. După cum am spus mai devreme, în alte audieri, fondul de soluționare a situațiilor de criză s-ar putea să fie util pe viitor, însă fără un studiu de fezabilitate, procesul în sine va fi încetinit foarte mult. Înființarea unui fond de câteva sute de miliarde de euro nu se poate face rapid. Apoi, având în vedere că există consens la nivelul uh, de reglementare, aplicarea se face cel mai bine prin uh, Um, nivelul local. Agențiile locale, naționale, au um, capacitățile necesare și nu are rost să transferăm rolul de supraveghere imediat către aceste autorități europene. Sprijinim ideea lui uh, Peter Skinner, uh, ideea unei evoluții și nu a unei revoluții. Trebuie ca mai întâi aceste autorități de supraveghere să fie înființate, să înceapă să funcționeze, înainte de a le pune în cârcă responsabilități mult prea mari. Aș vrea să spun că am participat la o reuniune a Troicii de săptămâna trecută și un coleg mi-a spus că grupul nostru al conservatorilor și reformiștilor uh, reprezintă acum Consiliul uh, European. Am repetat acest comentariu, mi s-a părut foarte amuzant. Iar amendamentele noastre sunt foarte diferite de propunerile Consiliului. Încă o dată, cred că trebuie să înființăm mai întâi autoritățile pentru a avea acest sistem de supraveghere. Asta este prioritatea și abia după aceea putem să ne gândim la acordarea de noi prerogative acestor autorități. Deci, Vă rog, chiar dacă schimbăm sensul acronimului ECR și uh, în uh, reprezentanții Consiliului European, trebuie să avem grijă la ce să ne îndeplinim obiectivele. Mulțumim. Domnul Glut. Mulțumesc. Nu sunt raportor din umbră. Domnul Thomas Handel este raportor din umbră, dar domnia sa nu a putut veni. Răspunde de o parte a raportului, în calitate de raportor din umbră, și m-a rugat să fac câteva comentarii în numele său, ceea ce și fac. Amendamentele sale se referă la implicarea societății civile în controlul autorităților de supraveghere. Sindicatele și mediile universitare independente trebuie implicate pentru a de falca sistemul de supraveghere pentru a contracara, a pune opoziție sistemului bancar care nu a făcut față crizei. Sprijinim uh, poziția formulată. Nu se pot critica autoritățile. Există, se face și o legătură cu BCE pe care noi o criticăm, pentru că, după părerea noastră, aceasta răspunde parțial de criză. Ne întrebam dacă ar fi o idee bună să existe trei uh, sedii diferite. Nu mai intru în aceste detalii. Sprijinim propunerea ca autoritățile să aibă uh, puterea de a interzice um, produse periculoase, active periculoase sau toxice sau produse financiare de această natură. Deci să existe o interdicție, de exemplu, să existe posibilitatea interdicției produselor cum ar fi CDS-urile. Suntem pentru o taxă pe tranzacțiile financiare ca parte a procesului de reglementare a piețelor financiare. Asta m-a rugat Thomas să spun. Mulțumesc. Right. Uh, I'm now moving back to the rapporteurs. Acum revenim la raportori. Deci dacă doriți să interveniți încă o dată raportorii, vă rog să ridicați mâna. Mai întâi, uh, Antonin. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că îmi dați voie să intervin încă o dată. Nu am multe de spus legate de cele spuse de colegii mei. Nu mi s-au adresat întrebări directe, însă aș vrea să mă refer la un lucru. Și eu am propus amendamente și nu am putut să vorbesc despre ele încă. Ceea ce fac bine rapoartele este că merg mai departe de propunerea comisiei inițială. Eu am uh, depus destul de multe amendamente, mai ales la raportul García Margallo și avem nevoie de un text mai bun, mai consecvent, mai coerent pentru un dialog politic mai eficient cu Consiliul. Apoi, legat de viabilitatea financiară. Aș vrea să se menționeze această idee ca una dintre sarcini. Această viabilitate financiară nu este doar un concept vag, ea există, deja se menționează în părți, anumite părți ale regulamentului. Includerea financiară, stabilitatea pe termen lung, interacțiunea între piața financiară și economia reală, o concurență echitabilă, internalizarea costurilor, toate acestea sunt elemente comune ale celor trei propuneri, însă trebuie să ne concentrăm, după părerea mea, asupra lucrurilor pe care le implică un sistem european de supraveghere și nu e cazul să simplificăm prea mult. Dacă avem o supraveghere europeană pentru entități mari, asta nu înseamnă că aceste entități mari nu trebuie să fie supravegheate și la nivel național. Trebuie să ne gândim cum se leagă sistemul european de cele naționale de supraveghere. Nu cred că ar trebui să permitem vreunor entități să meargă sub nivelul de supraveghere european. Trebuie să se stabilească un prag pentru ca toate instituțiile financiare europene să respecte un anumit nivel minim de standarde. La asta se referă amendamentele mele și mai e un lucru important, după părerea mea. În tratatul de la Basel se spune că supravegherea bancară trebuie să se bazeze pe solvabilitate și pe securitate. Am uh, contribuit aici, încercând să definim uh, solvabilitatea și alte aspecte ce trebuie avute în vedere la nivel european. Riscul sistemic, riscul transfrontalier. Definirea acestor două elemente este esențială pentru a avea o bază pentru supravegherea europeană care să fie consecventă și eficientă. Consecventă, adică trebuie să decidem ce include acest cadru unic de reglementare pe care nu l-a definit nimeni noi, Parlamentul, trebuie să facem această definire, această precizare, pentru că ne definim propriile prerogative. Trebuie să vedem care, ce legislație secundară ar trebui inclusă aici. Există deja anumite propuneri importante și dacă definim acest cadru unic de reglementare și ne asumăm și riscurile aferente, trebuie să întocmim și o listă a prerogativelor autorităților naționale E important acest lucru pentru că dacă Autoritatea bancară europeană are autorități puteri de supraveghere directe, ce trebuie menționate pe această listă. Este important să definim concret și precis care sunt aceste putere, aceste prerogative, dacă dorim să avem un sistem sigur și riguros. Sper că vom rezolva în curând această problemă. Autoritățile trebuie să fie puternice și independente. Și dacă vorbim despre standarde tehnice, proiectele tehnice supuse procesului de acte delegate trebuie să respecte și anumite standarde de supraveghere și autoritățile naționale trebuie să le adopte. Trebuie să ne asigurăm că acestea au un caracter obligatoriu. Iată, încă un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm. Trebuie să fie un proces consultativ, deschis. inclusiv entitățile financiare de diferite dimensiuni. Încă două idei înainte de a încheia. Sunt uh, convins că vom ajunge oricum la un acord cu raportorii. Supravegherea directă și fondul de supraveghere. Nu mă opun unei uh, supravegheri directe și nici unei Supraveghere directă directe de către instituțiile comerciale. Însă trebuie să vedem unde punem această supraveghere directă. 25 de bănci globale care reprezintă 40%, care dețin 40% din activele financiare. Vrem ca Banca Mondială să facă o supraveghere directă? Am putea recurge la această soluție pe bază multilaterală. Nu vreau să amânăm uh, nedefinit acest lucru. Este un acord al G20 care vorbește despre entități importante la nivel transfrontalier. Deci, pe plan multilateral, trebuie să ținem seama de aceste lucruri care ne vor fi de ajutor. Pentru că dacă nu le rezolvăm acum, oricum va trebui să le rezolvăm la un dat prin alte metode și atunci va trebui să decidem ce autorități bancare trebuie să se ocupe de supraveghere. Să vedem uh, cum ar fi mai bine. Apoi, legat de Fondul uh, European de Protecție Financiară, sunt de acord cu ce spunea doamna Ferreira. și anume că ar trebui să procedăm așa pentru un anumit uh, număr de entități, pentru fonduri de depozite și să vedem cum ne legăm și de sistemul de gestionare a riscurilor și cu sistemul fiscal. E vorba de o problemă ce trebuie analizată, discutată. Știu că domnul Margaio este un raportor cu foarte multă experiență și am toată încrederea în domnia sa. Sunt convins că vom găsi răspunsuri la toate aceste întrebări până când ajungem să votăm. Mulțumesc! Mr. Margaia, un Mulțumesc. O să-i dau uh, posibilitatea domnului Margaia să vorbească. O să încerc să răspund pe scurt uh, și o să încep prin a răspunde domnului Skinner. Desigur, grupul conservatorilor uh, a vorbit că nu trebuie să facem o revoluție. Sigur că nu trebuie să schimbăm lucrurile doar de dragul de a le schimba. Am vorbit cu un reprezentant și un prieten britanic care mi-a spus că ideea este minunată, însă a spus că trebuie să așteptăm și am întrebat până când și probabil mi-a răspuns până la următoarea criză. fondul. Ei bine, întotdeauna se face referire la faptul că această cifră va fi mai mare. Cifra pe care o am de la, din partea sectorului uh, nu este aceeași. În al doilea rând, E posibil să existe riscuri sistemice în locuri unde există risc bancar, criza a fost provocată de un fond care uh, își avea sediul în Londra și nu în Statele Unite Eh, o să vă dau cifrele și numele altă dată. Doamna Vicky Ford îmi spune că trebuie să continuăm să ne aliniem la poziția Consiliului, e adevărat. Consiliul urmează comisiei și uh, comisia s-a inspirat din raportul la rozier, pentru că acesta a fost un excelent punct de pornire. Dar ce încearcă să facă Consiliul? De fapt, încearcă să reducă competențele uh, date autorității europene și ca și cum asta nu ar fi suficient, se uh, plasează această clauză de salvgardare, vetoul uh, britanic, așa a fost numit, Și aceasta se întâmplă dacă există un prejudiciu pe plan bugetar. Cred că trebuie să revenim oricum la această clauză de salvgardare care nu-mi place deloc. Apoi s-a vorbit despre uh, consecințele crizei. Avem două rapoarte. Avem uh, analiza Turner și raportul la rozier. În analiza Turner se vorbește de asigurări și se vorbește și de cazul Islandei. Fie se dă mai mare putere autorității de reglementare din țara gazdă și atunci este posibil să se interzică unei societăți să lucreze prin intermediul filialelor. Exigența fondurilor proprii poate fi impusă, asta ne spune Turner, și ni se spune să renunțăm la ideea unei piețe interne a uh, serviciilor financiare și uh, să lăsăm deoparte, să lăsăm baltă ideea pașaportului. Trebuie să existe totuși o posibilitate de arbitraj uh, în caz de dezacord. Dacă nu găsim soluții, totul este blocat și trebuie să încercăm să deblocăm lucrurile. Sau dăm o putere de arbitraj uh, autorității europene, uh, aceasta poate să ia uh, decizii cu caracter obligatorii. În realitate vedem că există instituții financiare la care, cărora trebuie să le dăm ajutor am văzut asta în cazul băncii Lehman Brothers, pentru că ele sunt importante, mult prea importante, ca să le lăsăm să dea faliment. Deci e problema arbitrajului și cine uh, va plăti oalele sparte în caz de faliment. Dacă autoritățile naționale uh, nu își respectă uh, sarcinile, uh, am văzut ce se întâmplă. Dacă dăm responsabilitatea supravegherii acestor instituții, e bine, trebuie să dăm definiții foarte clare. Este important riscul și natura acestuia și nu caracterul transfrontalier ci riscul trebuie să fie în centrul atenției. Domnule Sanchez, ați reamintit-o chiar dumneavoastră. Am văzut în presa britanică dacă s-ar fi acționat la nivel transfrontalier la, asupra unor bănci, această criză ar fi putut evi, ar fi evitată. Trebuie să evităm faptul ca cetățeanul, uh, contribuabilul uh, să uh, fie victima băncilor. Așa a spus Obama, trebuie să responsabilizăm sectorul bancar care trebuie să plătească oalele sparte. Apoi, când ne gândim la creanțe și vorbim în, ca, în contextul Greciei, ni s-a reproșat că vorbim Uh, prea devreme. Acum ajungem prea târziu pentru a crea un fond monetar. Este un lucru îngrijorător atunci când vedem cum uh, pot evolua lucrurile. Doamna Lulin ne vorbește de uh, procesul de uh, vot uh, cu majoritate calificată sau un stat, un vot. Eu susțin întotdeauna principiul un om, un vot, dar în, la urma urmei uh, contribuabilul este cel care bagă mâna în buzunar și totul uh, depinde de fluxul de plăți, de volumul uh, depozitelor bancare. Sunt gata să discut toate aceste aspecte. Acum, referitor la această uh, clauză de salvgardare. Dacă autoritatea ne spune, e bine, eu am fost uh, sancționat uh, pe nedrept de autoritatea europeană și deci fac apel la celelalte state membre. E bine, dacă această clauză este menținută, atunci statul în cauză nu trebuie să aibă posibilitatea să voteze. Sunt de acord Uh, la nivelul principiilor trebuie uh, să ne axăm asupra terminologiei. Nu vorbim despre statele membre din afara zonei euro. Sigur, independența trebuie să fie absolută în limitele stabilite de tratat Așadar, există lucruri prevăzute în tratat, însă puterea discreționară a Comisiei de a modifica parțial această propunere există și nu suntem uh, de acord, uh, de fapt, cu acest uh, lucru. A fost un concurs de frumusețe între propuneri și vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune. Atunci când uh, se uh, redactează un uh, raport, trebuie să încercăm să ghicim ce va face plăcere Consiliului pentru a ajunge la un acord la o primă lectură sau se pot explora noi căi în lumina celor pe care le constatăm în realitate. Consiliul în strategia 2020 a spus-o că trebuie să Eh, cerem sistemului financiar să plătească oalele sparte. De atunci însă lucrurile au avansat și pentru a face ca lucrurile să progreseze trebuie să avem eh, propuneri ambițioase care să se bazeze pe procedura de conciliere. Eh, sigur, trebuie uh, să încercăm să găsim astfel de soluții, nu să depunem armele imediat. Doamnă Ferela, ați vorbit de un nivel de ambiții și vă mulțumesc pentru acest lucru. Salut nivelul de ambiții pe care le nutriți. Avem instituții care fac obiectul unor riscuri sistemice, instituții europene, Comitetul Băncilor va fi cel care va lua hotărârile. Ați vorbit de contribuabil. Trebuie să evităm ca contribuabilul să bage prea mult uh, mâna în buzunar, pentru că unele instituții uh, financiare nu au avut un comportament adecvat. Trebuie să știți că raportorii o să lucreze mână în mână. Oricum, acesta este angajamentul pe care mi-l asum. Acum, vorbind de uh, o abordare realistă. Ați văzut uh, procedura Lanfalusini. S-a spus că Parlamentul trebuie să renunțe la o serie de puteri legislative pentru că procedura legislativă este prea lentă pentru a se adapta la un domeniu care este în plină schimbare, așa cum este sectorul financiar. Și am spus da. Și am cedat și ne-am trezit cu un uh, comisar care a încercat să ne spună că trebuie să reglementăm uh, produsele financiare în mai multe sectoare uh, și să instituim clauze de salvgardare. De asemenea, trebuie să armonizăm poziția pe Europa pentru a evita fluctuații. Comisarul a spus că este prematur, că nu este posibil, că este utopic și rezultatul este criza. Uh, din fericire, comisarul european uh, uh, susținea astfel de puncte de vedere. Sunt de acord cu locul unde se va afla această autoritate. În ceea ce privește uh, uh, produsele, uh, spreadurile pe riscul de credit, uh, trebuie să le interzicem. Ni s-a spus că acestea sunt uh, stupide, dar în fond uh, problema rămâne. Dragi colegi, uh, trebuie să vă spun că funcționarea autorității bancare în raport cu celelalte autorități de reglementare, sigur, vor fi acte delegate, autoritățile uh, naționale vor fi uh, instanțele delegate. E vorba de politica de concurență care funcționează bine, cadru unic de reglementare, care reia uh, toate uh, regulile europene este un lucru bun. Nu trebuie să uh, fragmentăm legislația. Criteriile în ceea ce privește supravegherea prudențială pot să rămână fragmentate, însă trebuie ca toată lumea să respecte regulile jocului nu putem să avem 27 de seturi de uh, reguli, fiecare cum dorește. Trebuie să luptăm împotriva capriciilor unora sau altora. Sven, ai cuvântul. Even the members of parliament start to get... Mulțumesc, uh, chiar și deputații obosesc după atâtea discuții. Unii reprezentanți ai Consiliului au plecat, uh, alții au au mai rămas încă alături de noi. Nu mă refer la dumneavoastră. Iată, deci, nu știu în ce măsură ar trebui să mă exprim acum. Știu, Silvi nu dorește prea multe comentarii, prea multe observații. Bun, am înțeles. În ceea ce privește doamna Luling și ceea ce a spus somnia sa privind diferența uh, cu privire la procedura de vot uh, asupra amendamentului 123 privind autoritatea bancară și că ar putea să existe o diferență semnificativă între raportul domnului Skinner și raportul meu, pe de o parte, și uh, Joseph Maria Magaio. Uh, din procesul de verbal, mie nu mi se pare că diferența ar fi atât de mare, dar, mă rog, putem să mai discutăm. În afară de asta, sunt de acord cu ce s-a spus, mai ales uh, cu ce a spus domnul Pitela. Eu, totul sună foarte promițător și această direcție poate fi abordată, mai ales în ceea ce privește supravegherea directă acest lucru respectă propunerile noastre oricum. Discuția cheie pe care o vom avea acum se concentrează în jurul modului în care uh, um, se concentrează asupra obligativității acestor uh, rapor, rapoarte și aici vom discuta unele amănunte Dar uh, aici uh, nu ar trebui să intrăm prea mult în, uh, în profunzimea unor chestiuni controversate. Aceasta ar trebui să fie abordarea principală, pentru că nu dorim să întârziem procesul. Nu așa percep eu rolul Parlamentului în această fază. Deci cred că în această situație rolul Parlamentului nu este de a, a um, cere Consiliului uh, Ministerului de Ministrilor de Finanțe acordul și dacă nu, se, dacă nu obținem acest acord, să considerăm că există o problemă, o piedică în calea procesului decizionar uh, accelerat. Cred că deciziile pe care le luăm trebuie să țină cont de învățămintele trase din această situație de criză și să reprezintă o soluție care să corecteze slăbiciunile uh, manifestate. Este, dacă se hotărăște că există unii actori care ar trebui să aibă rol principal de supraveghere la nivel european, atunci ar trebui să mergem pe această cale. Este evident că autoritățile au răspunderi mari în momentul în care sunt sprijinite financiar. S-a ridicat acest aspect cu foarte multă pertinență. Ar trebui să existe și un fond care să permită asumarea de răspundere la nivel, de răspundere la nivel european, acolo unde este nevoie. Astfel încât cred că lucrurile nu sunt atât de simple, nu putem să spunem pur și simplu că includem elemente asupra cărora am putea ajunge la un acord în prima lectură, pentru că Parlamentul trebuie să-și ia rolul în serios. Pentru a nu pierde vremea, nu o să, elim, nu o să enumăr acum toate elementele, le veți primi în celelalte rapoarte și le vom discuta într-un spirit plin de cooperare. Am înaintat uh, foarte multe amendamente împreună, iar acum uh, toți raportorii au o mare răspundere de a conlucra, de a coopera ca înainte, la fel de bine ca înainte, pentru a ne asigura că avem o primă ședință de vot care se desfășoare bine. Aceasta va, fi, va avea loc aici la comisie noastră și iată, acesta trebuie să fie obiectivul nostru, să ajungem la un consens aici, în comisia noastră. Nu e nevoie acum să ne gândim la uh, rezultatul de la negocierile din prima lectură. Doamna președinte, mulțumesc. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate s-a caracterizat acest uh, aspect într-un mod nefericit. Eu, ca britanic, am uh, încercat să, să împac poziția Comisiei și amendamentele parlament, Parlamentului. Păcate, colega noastră nu a citit raportul și nu a pus punctul pe i. Noi am, uh, am adus o schimbare în ceea ce vește răspunderea fiscală, cerând o definiție. Am sporit participarea uh, părților interesate, a stakeholderilor și, uh, și nu numai am uh, discutat despre, am uh, sporit competențele autorităților și am uh, extins comitetul consultativ pentru a putea să avem o, o activitate mai echilibrată. Vreau să vă spun că acesta este uh, un plus pentru noi și până la urmă textul Parlamentului este cel mai important. Iată de ce trebuie să obținem acest echilibru între ambiție logică și realitate. Nu știu care, cum stau faptele, dar uh, poate aș putea să primez niște detalii, bineînțeles, nu e momentul potrivit acum, despre cum vom primi banii de care avem nevoie prin acest uh, fond în următoarele 6-7 luni, dar aș dori să vedem dacă putem uh, obține acest lucru până la 1 ianuarie sau dacă ne vom folosi de ponderea capitalului nostru politic pentru a stabili succesul sau eșecul nostru în contextul uh, discuțiilor cu Consiliul despre obiectivele noastre. Eu cred că în acest, uh, acest raport conține mai multe elemente decât acest lucru, deci ar putea să nu fim uh, de acord cu această bucățică de conținut, dar sunt uh, chestiuni asupra cărora am căzut de acord și aici ar trebui să ne punem în comun eforturile, astfel încât n-are rost să ne certăm dacă este vorba de 5% din PIB pentru acest fond până, în, până la 1 ianuarie, asta conform calculelor dumneavoastră. Și asta, bun, vom avea până la urmă aceste, aceste cifre, poate că greșim acum, dar nu toată lumea va fi de acord. Sau uh, sau să ne bazăm pe activele pe care le folosesc fondurile de pensii. Uh, uneori acestea sunt uh, fonduri de excedent și Știm foarte bine ce înseamnă aceste fonduri. Poate că ar trebui să cerem uh, Germaniei sau altor state membre să, să introducă mai mult capital. Deci, într-adevăr, avem anumite, uh, anumite divergențe privind, această, privind formulele de calcul. Dar uh, poate că nu vom avea neapărat de câștigat în această confruntare cu Consiliul, astfel încât eu vă propun să ne întoarcem la, la domeniile unde putem să avem o poziție mai solidă. Am vorbit și despre acest pericol moral, nu o să mai revin asupra lui, dar cred că există o anumită formă de adevăr aici, astfel încât ar trebui să, uh, să ne bazăm, să îi cerem doamna Eliza Ferreira să uh, analizeze această chestiune și poate că uh, vi se va spune, domnule, că într-adevăr sunteți un om Uh, foarte convingător, dar pe mine nu ați reușit să mă convingeți. Silvia, ai cuvântul, o să încerc să fiu succintă. Uh, nu, este, nu, există, nu există îndoială, dorim uh, să finalizăm cât mai repede cu putință. Nu există aici o dorință de diluare. Eu sunt de acord cu ce a spus Jose Manuel. Nu cred că codecizia este uh, Uh, un teren fix pe care ne dă Consiliul și noi trebuie să ne mișcăm acolo. Vom uh, avea un rezultat foarte bun dacă um, ne vom mișca liber, fiindcă prea multe texte au fost deformate de logica internă a Consiliului și vreau să vă spun că modul în care eu abordez lucrurile, eu sunt deschisă tuturor propunerilor de amendamente, din partea Consiliului care uh, ocrotește, care ocrotesc interesul general european și a cauzelor pe care le slujim și care ne permit Uh, să eficientizăm lucrurile. Dacă așa sau lucrurile, foarte bine. Dar dacă în Consiliu ni se vorbește despre o viziune națională, punct, atunci uh, nu cred că ne vom lăsa convinși și uh, eu, eu în spaniolă știu să, știu să zic doar la mano în la mano și cred că o să continuăm tot așa. Uh, Vreau să mulțumesc uh, raportorilor care au luat cuvântul, doamnei Luling, domnului Portaș. Uh, bineînțeles, vom încerca să găsim un, un echilibru între băncile centrale și deschidere și aici există mm, mai multe sensibilități, dar cred că vom reuși să facem acest lucru și o să reiau ceea ce a spus, ceea ce a spus Peter. Uh, am conlucrat foarte bine și vom coopera în continuare. Vreau să vă spun că în, um, există unele nuanțe, dar până la urmă le vom rezolva pe toate. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Mai avem 15 minute. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc foarte mult. O să finalizez aici lucrurile ședinței noastre. La revedere!